Bitte nehmen Sie Platz. Vă rog să luați loc. Ich erkläre die am 7. Declar ședința uh, perioada de sesiune plenară a Parlamentului European suspendată în data de 17 uh, iulie ca fiind reluată. Stimate colege, stimați colegi, în data de 24 august, Italia, în Italia a avut loc un cutremur puternic au fost înregistrate daune în mai mult de 70 de sate, unele comunități fiind complet distruse. Cu toții am văzut uh, imaginile teribile din Amatrice, din Camoli, din Pescara de Conti. Mai mult de 3.000 de oameni și-au pierdut peste noapte adăpostul, și peste noapte s-au uh, trezit în fața ruinelor propriilor uh, existențe individuale. Și numele Parlamentul European aș dori în primul rând să mulțumesc uh, pompierilor, serviciilor de urgență, voluntarilor din Italia. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la salvarea de vieți, care au oferit un uh, prim ajutor victimelor. Uniunea Europeană este solidară alături de acești oameni. Acest cutremur a cauzat daune materiale grave. Satele care au fost rase la pământ de acest, de acest cutremur nu sunt importante doar pentru patrimoniul cultural european, ci și pentru patrimoniul cultural european. Însă, în prim plan, sunt uh, suferințele oamenilor și trebuie să ne gândim în primul rând la cele 300 de persoane care și-au pierdut uh, viața. Bisericile, școlile, satele pot fi uh, reconstrui- reconstruite, însă ce rămâne este golul reprezentat de um, pierderea de vieți uh, omenești. Și aș dori acum să vă rog să vă ridicați pentru a ține un minut de tăcere. Procesul verbal și textele adoptate în reuniunea din 7 iulie sunt la dispoziție să știu dacă există obiecții. Dacă nu, procesul verbal este adoptat. Doamnelor și domnilor, vă aduceți aminte că în data de 6 iulie am uh, pronunțat